Good morning, colleagues. Welcome. Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit. Bine ați venit la reuniunea comună ITRE-IMCO. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii, este adoptată. Apoi, adoptarea procesului verbal din 20 martie 2017 și 24 aprilie 2017 Procesele verbale sunt adoptate dacă nu se formulează obiecții. Și acum avem câteva aspecte procedurale privind acest uh, raport al uh, doamnei Hena Virkunen din partea ITRE și al domnului Filip Juven din partea IMCO. Well, we have very much appreciated the very good uh, ne-a bucurat uh, colaborarea foarte bună pe care, pe care am avut-o cu tine, Patricia Toia, și cu raportorii. Vă aduc aminte că raportul este discutat și adoptat uh, în uh, reuniunea comună de cele două comisii și de obicei când avem asemenea reuniuni com- comune, ele sunt coprezintate din, de președinți din partea celor două comisii. Sărim peste discutarea amendamentelor și trecem direct la vot și dau cuvântul copreședintei. Thank you, Diara Cocea. Vă mulțumesc, doamnă copreședinte. O să vorbesc în limba mea maternă, în italiană, deci vă rog să vă puneți căștile. Mulțumesc și eu pentru munca asta în comun, munca nu doar celor două birouri ale președinției, ci de toți colegii, mai ales raportorii și raportorii din umbră, care merită uh, mulțumiri uh, sincere, pentru că a fost o muncă intensă, iată câte amendamente s-au depus și a fost o muncă în, de, în detaliu, în profunzime pe tema asta. Bun, uh, mai spun doar că suntem toți convinși că dezvoltarea platformelor digitale trebuie să fie sporită, dar asta uh, respectând reguli clare pentru a proteja corectitudinea dezvoltării tuturor aplicațiilor, de la comerciale la sociale și culturale care există pe platforme și cu protecția uh, intereselor consumatorilor și a cetățenilor și e o muncă importantă, bază pentru viitoare rapoarte ale Parlamentului și documentele Comisiei. Mulțumim din nou tuturor. Să sperăm că vom adopta rapid uh, acest text. Mulțumesc. Grație, Patricia. And... Îți mulțumesc, Patricia. Aș dori să vă aduc aminte că această reuniune este transmisă pe internet. Bun venit tuturor celor care ne urmăresc pe internet în direct și dau cuvântul cu raportorilor dacă doriți să spuneți ceva? Hena? Vă mulțumesc, domnilor președinte, mulțumesc tuturor celor care s-au uh, implicat în acest uh, proces. Au fost depuse 463 de amendamente, am elaborat 48 de amendamente de compromis a fost un volum mare de muncă, însă a fost o plăcere să lucrez cu toți raportorii din umbră, cărora le și mulțumesc, mulțumesc și asistenților, uh, consilierilor, mulțumesc coraportorului, domnul Juva, și sper că amendamentele de compromis se vor bucura de un sprijin larg. Rezultatul final mi se pare că este foarte echilibrat și sper că toată lumea va fi mulțumită de uh, acest raport preconizăm că acest raport să fie discutat în plenară cu ocazia următoarei sesiuni, împreună cu raportul privind economia uh, circulară, astfel încât, după cum am spus, acest subiect să poată fi discutat în plenară și în plenară. Vă mulțumesc tuturor, a fost o plăcere deosebită să lucrez împreună cu voi toți și sper că amendamentele de compromis se vor bucura de un uh, sprijin larg. Mulțumesc, Ana Filip. Je... Mulțumesc, doamnă președintă. <coughs> Mă alătur și eu comentariile doamnei Virkunen, care îi mulțumesc pentru colaborare și mulțumesc tuturor membrilor, comisiilor, mai ales, mai ales raportorilor din umbră. Textul e sigur unul important pentru că conferă orientări pe un subiect foarte important pentru economia europeană, probabil și pentru anii care vor veni Uh, aici, la Parlament, am încercat să găsim un consens pentru un text uh, care să nu fie uh, diluat, dar nu, dar nu vrem nici să fim neutri, am evitat să cădem în această capcană. Textul, deși este acceptat de majoritatea liniilor, uh, grupurilor politice dă direcții și orientări clare politice și Comisia Europeană și toți cei care trebuie să discute viitorul, viitoarea legislație europeană, Parlamentul, Consiliu, sper să se poată inspira din textul pe care îl vom vota astăzi. Mulțumesc! And then now... Mulțumesc, Filip Juvan. Și dacă toată lumea are cartela de vot, haideți să trecem la vot. Ok, fine, Andreas, you with us. Deci, trecem la vot. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abținări. Se respinge. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul verificăm. Verificăm amendamentul 64, însă deschis votul. Check is closed. S-a închis votul și a fost respins 64 de voturi pentru 37 împotriva. Amendamentul de compromis 47 pentru împotriva. Yes. So, compromise amendment. Amendamentul de compromis 6 primată. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 47 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 44 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trebuie să supunem la vot și amendamentul 76. Cine stă pentru, împotriva, abțineri. 76 este înainte și trebuie să-l supunem la vot. După votarea amendamentului de compromis, pentru că aduce o completare. Deci repetăm votul pe marginea amendamentului 76 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 8 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de, com- de compromis 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Andreas, aș dori să verific, am votat amendamentul de compromis 7? Da, spune doamna președinte, pentru că am votat prima dată amendamentul de compromis 7, dup- după care am votat, ne-am întors la amendamentul 76, pentru că acesta era o adăugare. Acum, 111 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 118, prima parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Verificăm prima parte a amendamentului 118. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 118. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 119. Acum cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 124 pentru, împotrivă, abținere se respinge. Amendamentul 125 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 126 pentru, împotriva, abținere se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru. O să aștept. Deci pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 140 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum amendamentul de compromis 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Urmează amendamentul 153 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am verificat. Deci, v-am, numărat te număr și pe tine, Andreas. Deci a fost respins o diferență de un vot. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 178 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 188 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva, Abțineri se respinge. Verificăm. Amendamentul 189. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 190, vot pe părți, prima parte. Pentru, împotriva, abțineri. Nu este clar. Deschidem votul pentru a verifica prima parte a amendamentului 190. Dacă nu doriți să verificăm, trebuie să ridicați mâna. S-a închis. Votul se adoptă. A doua parte. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 191 acum pentru, împotriva, abțineri să respinge. Continuăm acum. Dragi colegi, trebuie să mergem la pagina 52 pentru că trebuie să votăm prima dată amendamentul 377 Supunem la vot. Încă nu, încă nu ați găsit cine stă pentru. Amendamentul 377 de la pagina 52. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și acum revenim la pagina 23, a găsit-o toată lumea. Amendamentul de compromis 37. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Supunem la vot acum amendamentul 198 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ok, verificăm. Verificăm amendamentul 198. S-a închis votul. Se adoptă. 71 de voturi pentru, 21 împotriva. Amendamentul de compromis 21 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 204 acum pentru, împotriva, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 204. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul de compromis 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu pagina 28. Amendamentul 221. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 222. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 22. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 23. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 239. Acum suntem pe, la pagina 31. Amendamentul 239. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 24. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 240. Acum, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 255, 355 acum. 255 pentru, împotriva, abțineri. Se, cred că a fost adoptat. 258 acum, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 35 și am ajuns la pagina 38. Nu. Trebuie să supun la vot, în primul rând, amendamentul 362 și 363, pagina 50. A găsit toată lumea pagina 50? Deci amendamentele 362 și 363 împreună. Pentru, împotriva, abțineri sunt respinse. Și acum revenim la amendamentul de compromis 35 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 273 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotriva, a, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis verificăm 274. Check is closed. Am încheiat verificarea. Se adoptă. Diferență de un vot. Două voturi. Bravo. Thank you. Congratulations. Compromis. Mulțumim. Felicitări. Amendamentul de compromis 31. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 276. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 26. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. I pass Acum dau cuvântul stimate mele colege Patriția. Grazie, allora continuiamo. Mulțumesc, continuăm. Amendamentul de compromis 48. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 28. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile. <laughs> Ripeto più lentamente. Repet mai rar. Amendamentul de compromis 28. Haideți să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 307. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la jurii 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm, jurii 26, vot electronic deschis. Avete votato tutti, votazione chiusa. Votul s-a închis. Se adoptă. Jurii 27, cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Trecem la amendamentul 316. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Iar acum amendamentul de compromis 30. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 335. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Mulțumesc. Împotriva abțineri. Cred că e respins, dar verificăm la 335. Votul electronic s-a deschis. Aperta, avete votat tutti. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Deci amendamentul se respinge. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. E, scuzate. Doamna Toia. Da, îmi pare rău pentru colegul Beautycofer, stimate colegi de la Comisia ITRE, însă am anunțat deja rezultatul, deci uh, ceea ce a spus fără microfon nu mai poate fi luat în considerare. pare rău. Mi dispiace. Proseguiamo all'emendamento 338. Chi a fa... Amendamentul trecem la amendamentul 338. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Vom verifica și aici. Votul s-a deschis. 338. Avete votat tutti la votazione? Votul s-a închis și se respinge. Amendatul de compromis 32, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendatul de compromis 33, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 353, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm, se cere verificarea, votul electronic s-a deschis. A toată lumea, votul s-a închis. Și se adoptă, dar la limită. Cred că aici e bine întotdeauna să verificăm, pentru că părerile sunt foarte împărțite. 354 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 355 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 34. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Este 71 acum. Cine este pentru, împotrivă, abține. Deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 374. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Giuri, giuri 21. Giuri 21. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Alla lista, alla lista dei relatori a pagina 54. La pagina 54, lista raportorilor. Deci, juri 21, l-ați găsit? Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Juri 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Juri nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Juri 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, de, amendamentul 384 de Ion, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se cere verificarea la amendamentul de Ion 384. S-a deschis votul, a votat lumea, votul s-a închis, se respinge. Amendamentul 387. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul de compromis 39. Nu, înainte de amendamentul de compromis 39, trebuie să facem un pas înainte, să căutăm amendamentele 399, 400 și 401. Pagina următoare. L-ați găsit? Deci, vot unic. 399, 400 și 401. Cine pentru, împotrivă, abține, se respinge. Acum ne întoarcem la amendamentele de compromis 39. Emendamenti 399. Deci, 399, 400 și 401 deletion, spune acolo. Votul s-a deschis. Deci se cere vot electronic. Votul electronic s-a închis deja. Deci e clar că au fost respinse, cum am și spus. Acum, înapoi la compromisul 39. Amendamentul că compromisul 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 389. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul Hmm, se cere verificarea și aici, deci 389. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Acum, 393. 393 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 398. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 406. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Am venit de compromis 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 15, pe următoarea pagină, jurii 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 415 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 416 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 427 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 429. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. 430. Acum, cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 431. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 434. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 439. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 441. 441. Pentru, Scuzate, ci sono già abbastanza persone che parlano qui, per favore. 400... Deci, 441 e caduc. 445. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 446. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 447. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 43. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 455. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 456. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 458. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 405, 460. Pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, vă rog, 460. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Non ho ancora dichiarato l'esito, ho detto solo votazione chiusa. Votul il a Maria. Nu funziona? Si pare că nu funcționează. Tu voti contra sau pentru? Deci amendamento se respinge. Am utilizat la același criteriu ca mai înainte, că încă n-am uh, declarat rezultatul votului, deci era 461 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 462 pentru. Așadar, mi se fac prea multe sugestii aici. 462, da? Așa spuneam. 462. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. 462. Votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis și se respinge. Și acum avem uh, referirile. 1, 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă.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 Amendat Amendate compromis 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2, CA2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci amendat amendamentul compromis 3. Acum trecem la 35, considerentul 35. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 42. 43, spune președinta. Cine este pentru 43? Pe, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Da, verificăm 35, votul s-a deschis. Considerentul 45. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 46, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum considerentul 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Ați cerut verificarea la 53? Vă rog. Da, votul s-a deschis. Considerentul 53. Votul s-a închis. Se respinge. Bun, 54. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final acum, uh, votul pe nominal, votul electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Foarte bun rezultat. Se adoptă cu 73 de voturi pentru. Felicitări! Ci complimentiamo con i correlatori. Felicitări eh, tuturor raportorilor, le mulțumim, mulțumim și raportorilor din umbră, tuturor colegilor. Prima di lasciarci, scuzate un secondo. Da, încă o secundă, obligația mea înainte de a ne despărți. Da, e efervescența rezultatelor. Vreau doar să vă comunic che la prossima votazione că următorul vot al acestei măsuri va fi în iunie, iunie, plenarea din iunie.